Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon sieben... Așadar, dragi colegi, dragi colegi, este deja 9 și 8 minute. Vă propun să începem, chiar dacă veștile politice ale zilei sunt de natură să ne miște și, desigur, ne gândim și cum se vor răsfrânge rezultatele alegerilor din Statele Unite asupra sistemului global de comerț și asupra Europei și al relațiilor dintre Europa și Statele Unite. Cu siguranță tematica va fi dezbătută la una din ședințele viitoare. În opinia mea, va exista sau va presupune deja o schimbare fundamentală a politicilor Statelor Unite la nivel internațional, dacă doar o parte dintre mesajele uh, viitorului președinte vor fi puse în aplicare, de pildă în ceea ce privește războiul comercial cu China, de a pune taxe vamale de 45% asupra tuturor produselor provenite din această țară și noi, la rândul nostru, va trebui să reflectăm foarte rapid cum anume să reacționăm. Cu toate acestea, avem o ordine de zi care va parvenit. Eu am trei propuneri de modificare și anume există o solicitare de a amâna punctul 15 după punctul 21, deci votul cu privire la Iordania, apoi o propunere a doamnei Mosca, raportor pentru negocierile legate de mediu, de a introduce o solicit întrebare cu solicitare de răspuns oral pe care am înaintat-o și apoi punctul 7, vizita de la Valencia și informare, informarea aferentă să fie amânată pe o altă reuniune. Dacă există obiecții vis-a-vis de aceste propuneri, văd că nu este, dacă există alte obiecții vis-a-vis de alte puncte de pe ordinea de zi. De asemenea, nu este cazul, deci se aprobă ca atare. Punctul 2 presupune adoptarea procesului verbal. Dacă nu ne vor parveni obiecții până la finalul ședinței, procesul verbal se consideră adoptat ca atare. Punctul 3. Comunicări ale președintelui. Așa ca de obicei, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că și această reuniune se transmite în direct pe internet. Deci aș dori deja de pe acum să îi salut pe toți uh, auditorii noștri de la Ljubljana la Helsinki până la Lüneburg și mă bucur că avem din nou foarte mulți ascultători și spectatori. Deci v-aș ruga să vă gândiți că sunteți live și pe internet. Acum și câteva alte comunicări. Știți că mandatul actualului secretar general al OMC, domnul Acevedo, expiră pe 1 august 2017. Acevedo a declarat însă că va mai candida încă o dată pentru această funcție a secretarului general, lucru care teoretic, dar și practic este posibil. Și Pascalini a deținut două mandate anterior. Dacă vor exista și alți candidați, aceștia trebuie nominalizați până la 31 decembrie, după care există trei luni în care candidații sau candidatele se pot prezenta, iar decizia finală se va lua pe 31 mai 2017. Până acum uh, nu am vești că ar exista și alți candidați, dar nu se știe niciodată. Apoi aș dori să vă mai atrag atenția și asupra faptului că am avut o delegație de succes în Argentina, chestiune pe care vom discuta la un punct separat. Și apoi mai știm cu toții că în mai, anul viitor, au loc alegerile prezidențiale din Franța, iar din partea verzilor, un coleg din uh, care face parte și din această comisie, Gianni Giado, uh, va candida la această funcție în Franța. Și uh, personal, uh, în, făcând poate abstracție de ceea ce consider că este politic corect și necesar, îi doresc mult succes. Trecem acum la punctul 4. În momentul de față se desfășoară două trialoguri. Unul se referă la finalizarea legislației cu privire la mineralele din zone de conflict. Aici suntem pe calea cea bună și sper că în viitorul apropiat negocierile vor putea fi finalizate. Mai sunt de clarificat câteva chestiuni de ordin tehnic, dar uh, raportorul nostru permanent, iată că mă aprobă Vă rog. Ce conflicte mai există sau au fost clarificate toate chestiunile esențiale? Președintele, deci chestiunile esențiale sunt clarificate. E vorba acum de faptul că noi am spus că ar trebui să existe pentru mici importatori uh, excepții. Și acum uh, procentajele, volumele. Acestea sunt chestiunile de clarificat. Toate celelalte chestiuni, criterii, obligații, uh, orientări OECD, toate acestea uh, sunt agreate. Domnul domnule președinte. Cred că este important să spunem că cu această legislație facem un pas înainte și din perspectiva responsabilității sociale a corporațiilor. Însă, dat fiind faptul că la televiziunea germană seara s-a prezentat un film în care uh, ai apărut și tu și în care s-a prezentat și această reglementare UE, Um, iată că mesajul este că noi facem un prim pas aici, trebuie să ne asigurăm că se va pune în aplicare ce s-a convenit acum, în pofida rezistențelor anumitor state membre din stat, din Consiliu, îmi cer scuze. Raportorul nostru, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, Domnule președinte, bună dimineața, dragi colegi, doar două lucruri de menționat. Sigur, sunt de acord pe deplin cu tot ce ați spus, inclusiv cu faptul că problemele acelea care încă trebuie rezolvate nu sunt dintre cele mai mari. Sunt detalii, sigur, sunt și ele importante, dar totuși amănunte, de multe ori tehnice și cred că avem, suntem în cea mai bună poziție să le rezolvăm. Deci nu pot decât să repet ce a spus și eu am același sentiment în calitate de raportor că pe 27 noiembrie la Strasburg am putea să facem dialogul de încheiere, dacă totul merge bine. Sigur, de dimineață o să avem o reuniune internă pentru a coordona ultimele detalii ale negocierilor, asta în cadrul uh, echipei de negociere și al grupurilor politice și aș dori să subliniez eu este faptul că înțelegerea politică la care am ajuns în vară se respectă pe deplin. Deci facem progrese în contextul înțelegerii politice și cred că aici pot să laud încă o dată președinția olandeză, pentru că Parlamentul uh, a avut ca partener în trialog uh, vara aceasta președinția olandeză a Consiliului. Deci trebuie să o laud încă o dată și trebuie să facă același lucru și pentru președinția slovacă, pentru că dacă aceasta manifestă același tip de hotărâre, atunci chiar pe 27 noiembrie putem să încheiem acest dosar și se va încheia în cadrul acestei președinții slovace, în ceea ce mi se pare că e un rezultat foarte bun. Vă mulțumesc foarte mult! Äh, vă Mulțumesc foarte mult, domnule Winkler! De pe acum aș dori și eu să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că știm că la început au existat și câteva conflicte aici în Parlament și că ulterior am reușit uh, să creștem și ca echipă de negociere și să vorbim cu un singur glas ca echipă de negociere a Parlamentului. Cred că și acesta reprezintă un succes. Și așa cum spunea și domnul Scholz, actualul pachet legislativ este o noutate și reprezintă un pas important la nivel global pentru o, un comerț echitabil pe, cu materii prime. Și eu cred că dacă pe 22 noiembrie se vor încheia negocierile, Parlamentul poate fi mândru de ceea ce a realizat. Un al doilea trilog, asistența macrofinanciară pentru Iordania. Știți că am uh, decis acest lucru de scurt timp în comisie, de a susține propunerea comisiei, însă am majorat uh, esențial suma de la 200 la 350 de milioane și am mai propus și câteva modificări de ordin tehnic. Pe 27 octombrie am avut un trialog de unde a rezultat destul de repede că Consiliul nu dorește nici de cum să majoreze suma de 200 de milioane și, practic, pentru echipa noastră de negociere nu a existat decât opțiunea de a întrerupe trialogul fără ca să se mai poată mișca ceva, chiar asta și din perspectiva actualelor discuții pe buget, sau să încerce să obțină o revizuire atunci când uh, există date clare că Iordania are nevoie de sume suplimentare pe asistență macrofinanciară. Este o formulare destul de clară pe care am reușit să o obținem. Asta a fost opțiunea realizabilă și ne-am asigurat în același timp că această declarație va fi de asemenea publicată împreună cu uh, textul legislativ în uh, monitorul oficial, jurnalul oficial. Iată că acum există această opțiune că atunci când se va dovedi necesar și când vor exista sumele uh, aferente, putem reveni asupra acestei chestiuni. Bun? 5. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Raportul în urma delegației noastre de săptămâna trecută la Buenos Aires. Și pentru acest punct de pe ordinea de zi, îi salut uh, și pe reprezentanții ambasadei argentiniene, unde sunt acolo. Bun venit! am organizat această delegație pentru că am fost convinși că după ce s-au făcut ofertele reciproce pe 11 mai pentru negocierile UE-Mercosur, primele negocieri aprofundate au devenit astfel posibile și am mai considerat că în urma stabilizării activității guvernamentale din Argentina se impunea efectuarea unei astfel de delegații, ceea ce am și făcut. Și așa ca de obicei, Delegația noastră a fost foarte bine pregătită și aici aș dori să mulțumesc uh, secretariatului Alberto pentru că mm, toate pregătirile logistice au funcționat excelent. Am avut și posibilitatea de a discuta cu responsabil la nivel înalt și am avut ocazie să discutăm și cu doamna Lorca, ministrul de externe și cu ministrul de ministrul comerțului de asemenea. L-am putut întâlni și pe ministrul muncii și pe secretarul de stat pentru probleme de comerț, cu care avusesem anterior ocazia să discut și aici la Bruxelles. Un dialog uh, foarte plăcut și constructiv și în plus am întâlnit și colegi din Parlament, uh, reprezentanța unor ONG-uri, think tank-uri, reprezentanța ai sectorului agrar, pentru că acest domeniu va constitui un element central din cadrul negocierilor. Și iată, cred că ne-am putut face o imagine de ansamblu asupra modului în care Argentina va putea interveni în cadrul negocierilor Mercosur și cum anume vor putea continua negocierile cu Uniunea Europeană în interesul unui acord cuprinzător și sunt uh, absolut convins că în interesul unei situații nou create, așa cum asistăm astăzi uh, la rezultatul alegerilor din uh, Statele Unite, este important ca astfel de acorduri internaționale să existe și să fie respectate. Îl întreb pe uh, raportorul din acest dosar dacă mai dorește să adauge ceva. Domnul Zalba, domnul Fisas, domnul Scholz, vă rog, în această ordine. Muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A spus și dumneavoastră că uh, abia acum două zile ne-am întors din delegația oficială a acestei comisii în Argentina și cred că toți participanții putem spune că a fost una productivă și um, interesantă. Comisia va prezenta un raport al misiunii înscris în uh, luna următoare dar uh, nu cred că trebuie să pierdem ocazia de a împărtăși cu colegii noștri mm, perspectiva noastră, părerea noastră despre ceea ce s-a întâmplat în această delegație. A spus și domnul președinte, a fost o delegație foarte intensă, pentru că în două zile și jumătate doar ne-am întâlnit cu o serie întreagă de interlocutori de nivel cât se poate de înalt, care uh, ne-au uh, descris situația din Argentina, provocările, oportunitățile pe care le oferă această țară și aspectele pe care le considerăm mai relevante în cadrul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Așa cum a spus și președintele, ne-am întâlnit cu miniștrii de resort, legiuitori, apoi parteneri sociali, reprezentanții societății civile. Am avut întâlniri foarte clare, foarte concrete, de exemplu cu societatea rurală din Argentina sau cu organizații de asociații rurale, de asemenea cu reprezentanța industriei argentinene. E adevărat că am avut un optimism destul de mare în ceea ce privește posibilitatea de încheierea acestui acord și uh, um, alții, cum, a, cum au fost uh, reprezentanții industriei um, argentine, au fost un pic mai prudenți vis-a-vis -vis de capacitatea de adaptare a industriei argentiniene la concurența cu Uniunea Europeană odată ce s-ar um, um ce intra în vigoare acordul. Am avut și reuniuni tehnice cu privire la dezvoltarea negocierilor um, comerciale și de asemenea am avut vizite la fața locului care ne-au permis să înțelegem uh, in situ cum funcționează întreprinderile europene care s-au instalat în această țară. În mare, cred că toți interlocutorii din toate domeniile și noi, toată lumea este conștientă de faptul că este un moment istoric și că e nevoie să dezvoltăm o strategie comună care să ne consolideze schimburile în toate domeniile consolidarea comerțului și dezvoltarea investițiilor. Cred că aici avem unanimitate. Toată lumea știe că e un moment istoric, mai ales pe, din perspectiva Mercosurului, când intră în aceste negocieri și când trebuie să se gândească că este mm, chiar posibil să se uh, încheie acest acord între Uniunea Europeană și Mercosur. N-am nicio îndoială că Uniunea Europeană are multe de câștigat de pe urma acestui acord. La fel și Mercosurul, dar, bineînțeles, răspunderea noastră este să evaluăm uh, perspectiva europeană. Cred că economiile noastre sunt complementare, la fel și structurile noastre de producție. Și avem uh, un lucru în comun, niște valori care sunt esențiale um, și cu care se identifică Mercosurul în general și Argentina special. Aceștia reprezintă parteneri cheie ai Uniunii Europene. Și cred sincer că legăturile transatlantice, având în vedere contextul actual, sunt de mare actualitate. Și trebuie să ne gândim că, de fapt, acest trecut comun cu Mercosurul nu a fost o coincidență, ci a fost a unei convergenți în multe domenii, valori comune, obiceiuri și, uh, în unele cazuri, chiar și limba am avut-o în comun. Toți cei care am participat la delegație putem spune că ni s-au deschis uh, porțile dialogului la, ministrul, la diferite ministere, cum ar fi cel de economie, de ocupare, de finanțe, agricultură și așa mai departe am aflat despre eforturile pe care le depune guvernul președintelui Macri, care uh, urmează să împlinească un an la putere. Acesta a, a făcut o serie de reforme structurale care um, uh, pun Argentina pe o agendă de dezvoltare economică și care permit uh, să se poziționeze mai bine față de um, partenerii săi uh, politici și economici și o pun într-o poziție mai bună de concurență, mai ales în um, contextul acesta de pregătire cu Uniunea Europeană. Credem că nu va fi ușor pentru că um, în, ultima, în ultimul deceniu um, țara aceasta a avut o poziție foarte specifică și care a dus la o serie de um, pași înapoi în domeniul politicii so- sociale. Dar um, toți reprezentanții politici și din mediul social au o poziție uh, constructivă care credem că va permite guvernului Macri să ducă la bun uh, sfârșit reformele necesare. Nevoia aceasta de sprijin politic pentru guvernul Macri a fost și ea uh, transmisă delegației noastre. Ni s-au cerut să facem um, anumite gesturi, să spunem cuvinte de sprijin, față de guvernul Macri, pentru că poziția Uniunii Europene este acum mai pozitivă și cumva a revendicat, a revendicat guvernul, cel puțin eu așa am înțeles și cred că mai mulți colegi, că pe bună dreptate s-a cerut acest lucru, um, mai ales în contextul punerii în aplicare a unor decizii care au um, um, au avut o influență negativă asupra Argentinei. Deci cred că acum este constructiv să um, sprijinim acest guvern care face o treabă bună și care um, a trebuit să îndemne Uniunea Europeană să strângă niște legături care înainte se cam rupseseră. Deci să spunem că acest guvern este mai european decât au fost uh, anterioarele și ar trebui să manifestăm un sprijin, un sprijin politic astfel încât uh, aceste gesturi din partea noastră să ajungă și la populația argentiniană. Apoi, um, în ceea ce privește investițiile noastre prin Banca Europeană de Investiții. E bine, și acestea au fost uh, cerințe din partea argentiniană și pe care cred că și comisia aceasta trebuie să le sprijine. În mare a fost o delegație pe care mm, eu am considerat-o chiar foarte rodnică și sper că aceasta marchează începutul unor relații mai intense um, între părțile noastre și că o vom urmări uh, în amănunt prin um, grupul de urmărire, de monitorizare pentru Mercosur pe care am onoarea să-l conduc. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, uh, misiunea Argentinei la Bruxelles, delegația Uniunii Europene la Buenos Aires, uh, apoi uh, contactele noastre de la Eurolat, sigur, secretariatului, atât cel al comisiei acesta, precum și secretariatelor grupurilor politice care uh, Uh, au făcut eforturi foarte mari și uh, fără de care uh, lucrurile acestei delegații n-ar fi fost posibile. Deci, încă o dată, mulțum, multe mulțumiri și sperăm că acesta este începutul unei frumoase prietenii. Mulțumesc! Genau. <laughs> Herr Fisas. Da, exact, domnul Fisas. Vă mulțumesc, domnule Fisas. O să fiu foarte succint pentru că deja Pablo Salva a spus cam tot și le-a spus foarte bine. Sigur, vrem să mulțumim secretariatului pentru organizarea foarte bună și dumneavoastră, domnule președinte, pentru modul în care ați condus această delegație pe perioada călătoriei noastre în aceste zile pe care le-am petrecut la Buenos Aires, care cred că au fost foarte utile, nu doar în um, dezvoltarea activității noastre, ci și în crearea unor legături de prietenie între um, membrii INTA. Așa cum uh, a spus și colegul meu, domnul președinte Macri este foarte deschis către încheierea de acorduri uh, comerciale și sprijină acest acord uh, de la Mercosur. Noi avem impresia că are mai multe probleme cu vecinii săi, cu asociații din Mercosur decât cu Europeană. Trebuie mm, să rezolve și problemele lor la nivel intern, la nivel de Mercosur. Și acolo sunt câteva dificultăți. E normal ca Uniunea Industrială să fie un pic reticentă, pentru că um, sunt uh, îngrijorați de mm, concurența europeană și pe noi ne preocupă partea de agricultură. Sigur, toată lumea va trebui să facă concesii. Și pe scurt, ce este important, după părerea mea, așa, așa cum spunea și Pablo, să luăm niște decizii concrete v-am spus că au niște cerințe să facem poate mai mult, să spunem mai puțin, să facem mai mult, să venim cu niște propuneri concrete pentru a face progrese cu aceste acorduri. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Eh, Helmut. Mulțumesc foarte mult, Helmut. To pick up the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc secretariatului pentru activitatea din culise, să spunem, uh, în pregătirea acestei vizite, care a fost într-adevăr interesantă. Și știu că nu-i mereu ușor să faci un program care să corespundă dorințelor tuturor membrilor, dar am dorit să avem o, o agendă încărcată și am avut-o. Totul era foarte bine împărțit pe 30 de minute întâlniri um, ale mai multor um, membri. Am avut întâlniri cu membrii ai Parlamentului, cu părțile interesate. Uneori trebuie să ne gândim cum putem să um, aprofundăm uh, în discuțiile, trebuie să mărturisesc că a fost prima oară când am călătorit în Argentina și mi s-a părut că e important să fiu acolo, mai ales uh, că vorbim despre acest acord uh, pe care îl negociem. Avem o țară, și nu știu, poate doar impresia mea, poate și colegii sunt de acord, care în acest moment este considerată un fel de motor. Aceasta, de fapt, uh, trage după ea negocierile. Și este foarte important în acest moment al unei schimbări radicale. Acest lucru a fost uh, Um, menționarea toți partenerii noștri de discuții că se află într-o perioadă de tranziție, într-un moment de mari schimbări. Deci, trebuie să ne gândim și la ce stă în spatele acestei realități, poate la faptul că Uh, trebuie să ne gândim și la cei care au um, uh, fost răspunzători în trecut, că n-au mers mai departe cu negocierile sau cu actorii care au uh, preocupări legate de negocierile în curs. Încă o chestiune pe care vreau să o subliniez, pentru că spuneați în observația dumneavoastră de deschidere că ne aflăm într-un uh, moment foarte interesant, uh, având în vedere alegerile din Statele Unite și um, complexitatea evoluțiilor din mai multe regiuni din lume, inclusiv din Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim care este impactul comerțului asupra situației economice și sociale, ceea ce înseamnă că și în cadrul negocierilor cu Mercosur trebuie să ne gândim că avem un mandat care datează deja de mai bine de 20 de ani și care n-a fost publicat. Vorbim pe niște temeiuri care nu prea mai uh, reflectă um, schimbările profunde pe care le-am trăit în ultima vreme. Probabil că același lucru este valabil și pentru partenerii din regiunea Mercosur. Deci aș um, sugera să rămânem pe poziții cu cerințele noastre că trebuie să înțelegem că trebuie să avem transparență în negocieri, mandatul trebuie să fie publicat, trebuie să ne gândim care uh, sunt temeiurile pentru noile capitole pe care le includem în uh, negocieri. S-ar putea ca unele să nu sunt uh, exprimate foarte clar în mandatul trecut, abordarea s-a schimbat acum și Cred că aceasta trebuie să fie o condiție importantă. Deci trebuie să cerem acest lucru în continuare noi, Parlamentul European. Și trebuie să spun că în vizitele la fața locului, cu, mai ales la cele două întreprinderi europene, mesajele au fost foarte diferite. De exemplu, liderul uh, companiei Volkswagen a descris uh, uh, provocările legate de producția industrială argentiniană aceasta trebuie să beneficieze de o perioadă lungă de tranziție pentru că trebuie să se pregătească pentru niște provocări foarte uh, însemnate pentru ei. Să, să facă față accesului pe piața al concurenților europeni. Piața mm, argentiniană reprezintă o piață nouă și accesul acesta până acum um, nu s-a făcut, au nevoie de perioadă lungă de tranziție pentru că nu se pot pregăti de pe o zi pe alta pentru concurența cu Uniunea Europeană. Același lucru se aplică și când e vorba de impactul social al uh, negocierilor uh, noastre. M-am um, interpretat foarte multe discuții cu partenerii noștri că uh, că companiile din domeniul agricol din Argentina vor uh, constitui o provocare pentru producătorii agricoli din Europa, mai ales pentru IMM-uri. Deci e vorba de mai multe produse agricole, de asemenea trebuie să ne uităm um, la alte capitole unde trebuie să ne gândim, de exemplu, la aspecte legate de pesticide, OMG-uri, la impactul pe care l-au asupra vieții omenești și asupra naturii. Deci, trebuie să ne gândim, de exemplu, la ce se întâmplă acum în uh, regiunea Patagoniei și produsele care intră pe piața europeană. Trebuie să înțelegem că este vorba de un context complex și aș dori să menționez că am urmărit uh, diferite evoluții în Argentina și vreau să subliniez că pentru grupul nostru a fost problematic să vedem că există o decizie a guvernului cu privire la o plată rapidă a diferitelor fonduri a, a fost greu de acceptat pentru că apar uh, multe cazuri și în multe cazuri e vorba de familii bogate din Argentina care au datorii mari. Trebuie să ne gândim nu doar la declarații oficiale, ci și la de- detaliile evoluțiilor uh, economice și sociale din țară. Mr. Danti.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 dintre forțele politice de acolo sunt dispuse să ajungă la un acord politic cu Uniunea Europeană și cu zona Mercosur. E important să ne gândim la importanța economică a acestei țări în Mercosur și de asemenea e important importantă relația și cu Uruguay și Paraguayul. Trebuie să vedem uh, care sunt uh, nuanțele importante în acest acord comercial. Evident, sunt dificultăți de ambele părți. Știm în ceea ce ne privește că sunt probleme în sectorul agricol Pentru Argentina și întregul Mercosur se pune problema industriei și accesului la piețe, accesul la procedura de licitare publică, sunt lucruri de care va trebui să continuăm să ne ocupăm, dar cu toate aceste dificultăți, după cum s-a spus deja, după cum a spus-o și dumneavoastră, domnule președinte, am văzut că guvernul argentinian este dispus să depășească aceste probleme și să ajungă la un acord într-un timp rezonabil. De asemenea, am văzut că există disponibilitate și pe serie de chestiuni importante referitoare la propunerea europeană, vizând, de exemplu, indicația de origine geografică, o chestiune deosebit de importantă pentru agricultorii noștri. Problema nu a fost uh, soluționată, trebuie să o privim mai în profunzime, însă există disponibilitate în acest sens din partea argentiniană. De asemenea, perioada pentru schimbul de oferte este excesiv de lungă. Vrem, într-adevăr, să ajungem la un acord definitiv pe accesul pe piețele Mercosur în 11 ani. Există însă disponibilitatea de a reduce această perioadă de tranziție de 11 ani. Eh, raportorul și ceilalți colegi au prezentat activitatea delegației, însă, în concluzie, aș putea doar să subliniez elementul strategic al acestui acord comercial și, deși unii dintre noi am stat treci peste noapte văzând ce se întâmplă în legile americane, acum, iată, suntem aici și vedem că importanța strategică acestui acord acum este chiar mai mare de aceea, stimați colegi, cred că va trebui să sprijinim aceste negocieri, să participăm la aceste negocieri, să încercăm să ajungem la un compromis pentru ca, într-o perioadă rezonabilă de timp, să reușim să stabilim aceste legături cu o zonă a lumii care are relații strânse cu Uniunea Europeană. Cred că acest acord va fi de o importanță economică deosebită pentru Uniunea Europeană. Domnul Seinfeld. Cred că s-a spus tot ce trebuia spus. Însă, după alegerile de ieri, nu am nimic pozitiv de raportat. Nu intenționam să intervin, însă pot să vă spun că delegația a fost extraordinar de bine organizată, am fost impresionat de calitatea pregătirilor, am fost pe deplin satisfăcut de toate întrunirile pe care le-am avut, pentru că au venit să confirme un lucru pe care deja îl știam, și anume că avem relații foarte bune. Dacă guvernul argentinian reușește să facă tot ce și-a propus, Argentina va avea un viitor luminos. Am auzit multe declarații optimiste, eu sunt puțin mai sceptic, probabil și din cauza evenimentelor din această noapte. Optimismul meu a fost oarecum afectat de ce s-a întâmplat, dar trebuie să, să înțelegem că anul viitor vor fi alegeri și în Argentina. Cred că guvernul care se descurcă foarte bine acum, s-ar putea să nu aibă un viitor, să nu mai câștige alegerile. negocierea unui acord durează ani de zile și după aceea acordul trebuie pus în aplicare, așa că va trebui să așteptăm să vedem. Într-adevăr, vor exista provocări în continuare, însă cred că importanța strategică, asta și în contextul rezultatului alegerilor din Statele Unite nu poate fi decât unul important. Deci vom continua să urmărim aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul 6 și aici este vorba de un acord în forma unui schimb de scrisori vis-a-vis -vis de o reglementare a OMC în ceea ce privește aderarea Croației la Uniunea Europeană. Această procedură încă nu este finalizată. Consiliul mai are nevoie de ceva timp uh, pentru a-l ratifica, însă amănunte ne va oferi domnul Zalba, raportorul nostru permanent uh, pentru negocierile cu Mercosur. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu este nou acest um, aviz, acest raport pe care îl uh, vorbim, care se referă la aderarea Croației și la ajutoarele care trebuie să facem. Acest lucru urmează extinderea Uniunii Europene. Așa cum uh, se stipulează în articolele 24.6 din acordul uh, general privind tarifele vamale și comerț, așa numitul GATT, acesta acronim în engleză, și mai avem articolul 27 din acesta. Procedura aceasta pe care începem să o dezbatem astăzi ar trebui să aibă ca obiectiv um, să ducă la aprobarea de către acest Parlament a unui acord care să uh, încheie negocierile demarate de către Uniunea Europeană și Brazilia în conformitate cu procedura care trebuie să se urmeze uh, da. în, conform, în conformitate cu OMC atunci când un stat um, uh, are, trebuie să uh, crească tarifele în contextul aderării sale la o organizație. Deci, negocierile care sunt materializate în propunerea Comisiei încearcă să facă o ajustare compensatorie care să fie uh, satisfăcătoare pentru ambele părți, având în vedere reducerea uh, taxelor uh, care se face. Parlamentul, sigur, trebuie să aprobe încheierea acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă Brazilia și pentru că, ca urmare, la Uh, extinderea Uniunii Vamale prin aderarea Comisiei și, în conformitate cu normele OMC, trebuie să se examineze o posibilă ajustare um, compensatorie a regimului de tarife vamale uh, din acest moment. Și tocmai acesta este subiectul pe care vreau să-l examinez un pic. Ca și în situația anterioară cu alți parteneri, înțelegem că sunt mereu uh, Uh, sectoare care sunt mai mult sau mai puțin um, afectate de aceste ajustări și de aceea mulțumim Comisiei, mai ales uh, DG uh, Comerț și DG Agricultură, pentru implicarea în acest um, în acest prim schimb de opinii, pentru că ar putea să ne, deschide, să ne descrie concret procesul care a fost urmat în determinarea acestor ajustări. Avem uh, reprezentanți, de exemplu, ai um, unor um, sectoare cum ar fi zahărul sau carnea de pui și ne-au contactat și care cred că au avut niște informații de care, despre care poate să ne spună și Comisia. Acest schimb de opinii ne-ar fi foarte util pentru a um, redacta un uh, raport prin care să recomandăm încheierea acordului de îndată ce um, Consiliul ne va trimite sesizarea după semnarea acordului și apoi după aceea să putem confirma intrarea în vigoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Pentru început, domnul Danti. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul ne-a oferit un cadru foarte clar al situației. Eu cred că dacă este vorba de diferențe majore la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru se referă la aplicarea de taxe vamale pentru zahărul uh, din trestie, care provine din Brazilia, care pentru primii ani va avea o taxă vamală de 11%, revenind apoi Uh, din al optulea an la o taxă de 98 de euro pe tonă. Mm, da, fiind vorba de 68.000 de tone, aș vrea să știu dacă există un anume impact față de contingentul care era exportat din Brazilia în Croația anterior. Această, acest volum, cum se încadrează în contextul general. Aș dori să știu dacă Comisia ne poate oferi un cadru mai precis în această privință, în ceea ce privește cantitatea recunoscută pentru acest uh, contingent în comparație cu cantitățile exportate anterior de Brazilia spre Croația. Mulțumesc foarte mult, domnul Zaradil. Very briefly, Uh, it's, uh... Foarte pe scurt, e o procedură normală. Am făcut uh, același lucru și în etapele anterioare de extindere. Prin urmare, considerăm că e procedură standard, ca grup, nu putem decât să sprijinim acest demers. Ar fi bine de știut ce produse vor fi prinse aici, însă cred că pe ansamblu nu vorbim de aspecte controversate și n-ar trebui să facă obiectul vreunor schimbări sau discuții ulterioare. Așa că nu avem nicio problemă. Vă mulțumesc! Doamna Cercanova, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru prezentare, sprijin comentariile în linii generale, însă aș profita de ocazie și aș sublinia încă o dată un lucru pe care îl știm cu toții foarte bine. Brazilia este cea mai importantă piață de export european în America Latină și cea mai importantă piață pentru investiții europene acolo. Recent am văzut că Brazilia se întoarce la deliberalizare și devine tot mai mult o țară protecționistă. Categoric s-au introdus multe măsuri de restricționare a comerțului liber în multe sectoarele economiei, așa că aș încuraja colegii să păstreze presiunea și comisia aș încuraja să continue să pună presiune pe Brazilia în acest sens. E clar că trebuie să accelerăm discuțiile UE-Mercosur menționate anterior și, de asemenea, trebuie să discutăm aceste negocieri și cu Brazilia. Domnul Helmut Scholz. Uh, mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc în primul rând raportorului și apoi să atrag atenția asupra faptului că trebuie ca și această chestiune să fie privită în contextul complexității negocierilor UE-Mercosur și mai trebuie atras atenția și asupra calendarului. Problemele existente în momentul de față, care sunt amintite și în schimbul de scrisori, se leagă și de faptul că astăzi avem o poziție de plare complet diferită mm. și suntem confruntați și cu alte rezultate și că va trebui să găsim soluții importurile de zahăr din uh, Brazilia spre Croația se leagă și de faptul că uh, Uniunea Europeană nu mai exporta în Croația zahăr. Aceste lucruri însă nu trebuie să afecteze o producție Uh, care să respecte criteriile sociale și de mediu, atât acolo cât și aici. Și în cadrul negocierilor trebuie să ajungem la un acord tocmai asupra acestor chestiuni, ce înseamnă acest lucru pentru producătorii brazilieni și pentru locurile de muncă de acolo și pentru creșterea standardelor de mediu și sociale de acolo, dar și pentru menținerea aici a unor standarde înalte și de a putea continua și producția locală de la noi. Eu cred că ar trebui să continuăm să urmărim aceste negocieri împreună cu raportorul nostru și Comisia pentru a vedea cum anume putem găsi o soluție în această situație complexă. Mulțumesc, doamna Beghin. Eh, grazie, colegi. Mulțumesc, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere. Mișcarea 5 stele. Sau respectiv eu personal uh, nu uh, răspunde acest dosar, iar colegii care o fac nu sunt prezenți, de aceea nu avem comentarii. Mulțumesc, am să dau atunci cuvântul comisiei domnului Gimlau și domnului Bedford. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri. Eu sunt John Bedford, șef de unitate pentru chestiuni OMC. În cadrul uh, comisiei am fost principalul negociator al acestui proiect de acord pe care îl aveți în fața noastră astăzi. În primul rând, uh, nu pot decât să mă Acim și eu uh, acordul cu descrierea făcută de raportor este al treilea proiect pe care îl aveți uh, de acest gen în fața dumneavoastră după aderarea Croației. Încheierea acestor acorduri este obligație juridică pentru Uniunea Europeană, conform Convenției OMC, Obligația noastră este aceea de a ne asigura că condițiile de acces pe piață în Europa extinsă, acum la 28, sunt aceleași ca și în cazul Europei cu doar 27 de membri și că în Croația, la fel, situația este ca și înainte de aderare. Trebuie să ne asigurăm, practic, că aderarea Croației nu înrăutățește sau îngreunează accesul pe piața europeană pentru produsele provenind din alte state membre ale OMC. Când uh, a fost vorba de produse la care tariful croat era uh, sub cel al Uniunii Europene, atunci au apărut a, uh, o serie de probleme, pentru că în momentul în care Croația a devenit stat membru, a adoptat tarifele europene și atunci când se înregistrează o creștere a tarifelor la import datorită unei aderări, trebuie să negociem acest lucru cu furnizorii principali din OMC și să vedem ce compensații pot, să fi găsi, pot fi găsite pentru a aduce situația la punctul la care era înaintea aderării. Brazilia un um, exportator principal pentru două produse care fac obiectul uh, proiectului de acord din fața noastră. E vorba de zahăr și carne de pasăre, pui și curcan. Tariful croat anterior era sub cel uh, european din prezent, așa că a trebuit să venim cu ceva compensații. Am să mă ocup întâi de cara de pasăre. Croația avea un tarif mult sub cel european înainte de aderare, ci deci în momentul în care se introduce acest tarif european, uh, uh, practic importurile de vând uh, devin imposibile. Și atunci a trebuit să găsim o compensație pentru aceste importuri în Croația. conform regulilor OMC, am făcut o medie pe cei trei ani de dinaintea aderării, am calculat volumele respective medii pentru a determina cuantumul compensației. Volumul respectiv ar fi fost de 6500 um, de tone și 1500 de tone de curcan. Am uh, negociat uh, în contrapartidă o scădere a cotei, Croația avea o concesie nelimitată, se putea importa oricât de mult. Noi am pus o limită tarifară, de cotă tarifară, am negociat volumele de la 6500 de tone la 4766 de tone pentru pui și de la 250 la 650 de tone de curcan și atunci am reușit să negociem o, un drept de cotă zero. O volumele sunt foarte mici în raport cu producția și importurile europene în ansamblu, așa că nu anticipăm vreun efect semnificativ pe piața europeană. În ceea ce privește zahărul, situația a fost puțin mai complicată. Croația avea un tarif fix în OMC sub cel european, dar Croația, în practică și în mod autonom, uh, recurgea la un tarif și mai redus și l-a folosit timp de șapte ani înainte de aderare. Uh, OMC-ul îți permite acest lucru, poți să pui tarife cât de mici vrei și Croația a făcut acest lucru. Din acest punct de vedere, uh, situația a fost fără precedent, nu mai văzusem așa ceva. Însă am respectat aceleași reguli, am calculat volumul importurilor, am volumul importurilor în Croația înainte de aderare, pentru a determina volumul mediu pentru care trebuie să compensăm. 114.000 de tone, adică importurile înainte de aderare. Și pentru asta am găsit aceste compensații. Am împărțit 78.000 de tone Brazilia și restul alocat tuturor celorlalți importatori, pentru că asta era situația din Croația înainte de aderare. O parte din aceste importuri veneau din Brazilia, altele se făceau în baza unor cote stabilite de Croația însă și erau deschise tuturor exportatorilor. Deci noi, practic, am reflectat situația din Croația înainte de aderare și apoi după aderare. 114.000 de tone nu e o, o, un volum mic, negocierile au fost dure, în final, am ajuns la un acord care reflectă foarte bine regulile OMC-ului privind uh, compensația ce trebuie acordată. Nu am dat nimic mai mult decât ce ne obligau regulile OMC-ului. O problemă a fost că Croația a aplicat șapte ani de zile înainte de aderare acest tarif mai redus și Brazilia, Braziliei s-a oferit uh, un echivalent pe șapte ani post-aderare cu titlu de compensare. Deci, șase ani, practic, uh, de reducere, după aceea o creștere și după șapte ani se revine la tariful normal. De aceea spun că situația a fost puțin neobișnuită însă nu ne-am confruntat cu o astfel de situație anterior. Negocierea acestui aspect a fost esențială în încercarea de a păstra volumele la nivelul la care le-am păstrat. Multă vreme Brazilia a cerut volume superioare. Am început cu 23.000 de tone, deci am ajuns practic la o treime din ce cereau. Însă, pentru a ne asigura că ne vor primi oferta, am oferit această perioadă temporară de tarif redus. Colegii care se ocupă de zahăr mi-au confirmat că, într-adevăr, interesul nostru era ca volumul să rămână la o cotă redusă. Asta a fost pentru noi cel mai important lucru în cursul negocierilor. Sper că am uh, prezentat relativ pe scurt uh, elementele unei negocieri complexe și dificile Însă dacă sunt întrebări suplimentare, o să vă răspund cu plăcere. Thanks a lot and I give back the... Mulțumesc și dau acum cuvântul raportorului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult Comisiei pentru explicațiile amănunțite, așa cum au spus și colegii, cărora le mulțumesc pentru contribuții. Este o procedură obișnuită și sper că, având în vedere spiritul constructiv pe care l-au manifestat, până la urmă procedura va fi cât se poate de rapidă. Nu mai am altceva de adăugat decât că vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții și vom continua să lucrăm împreună. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Raportorul permanent va elabora un uh, proiect de raport și pe acea bază vom uh, dezbate în continuare. Închei astfel acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost amânat și ajungem acum la punctul 8 al ordinii de zi. Este vorba aici de uleiul de palmier și tăierea pădurilor tropicale. Este un aviz pentru un raport al Comisiei de Mediu, însă, dat fiind faptul că Uniunea Europeană este cel de-al doilea importator ca mărime la nivel mondial, 7 milioane de tone pe an. Există foarte multe implicații comerciale și avem și acorduri comerciale cu țări relevante, unde chestiunea regulamentului FLECT și a unor acorduri de parteneriat voluntare au un rol decisiv pentru îmbunătățirea unei producții durabile. În acest sens, am să dau acum cuvântul raportoarei noastre, doamnei Begin. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cum știți cu toții, uleiul de palmier este un produs care se bucură de foarte multă atenție mediatică și uh, a cetățenilor europeni și pe bună dreptate, datorită riscurilor pentru sănătate, dar și a daunelor de mediu pe care le uh, comportă. Se știe însă foarte puține în ceea ce privește proveniența acestora, utilizării și aspectelor comerciale a acestui produs atât de dăunător. În studiile comerciale se spune că doar 40% din comerțul uh, la nivel uh, global este vizat. 7 uh, tone din acest produs uh, vin în principal din Malaezia, care uh, este principalul producător, uh, ajungând la 85% la nivel global. Chiar dacă industria alimentară reduce acum în mod gradual utilizarea uleiului de palmier, din motive de marketing, mulți nu știu că uleiul de palmier este folosit și pentru producția de biodiesel și că folosirea pentru carburant probabil va crește. Asta și datorită reducerii uh, cererii pentru produse alimentare. Așadar, uh, această creștere a cererii pentru uleiul de palmier uh, aduce daune importante mediului datorită despăduririlor și de aceea este necesar să stimulăm producția sustenabilă. Uniunea Europeană este cel de-al doilea producător la, ă, importator la nivel mondial, 7 milioane de tone pe an. Iată că noi suntem astfel în măsură să dictăm regulile jocului. În avizul pe care îl redactez în Comisia INTA, intenționez să vin cu uh, recomandări în acest sens. Aș dori în acest sens ca viitorul acord de schimb între UE și Indonezia să includă și uleiul de palmier. De asemenea, mi-aș dori să se suspende importurile de biodiesel care conțin uh, conține ulei de palmier și de asemenea o etichetare corectă a produselor cu ulei de palmier. Acestea fiind spuse, sper că vom avea o bună colaborare pe marginea acestui aviz pentru a ajunge la un acord asupra unei uh, tematici care este urmărită în mass media și importantă pentru cetățeni. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră pentru început domnului Winkler. Chairman, thank you very much and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezentare. Sigur, o chestiune deosebit de importantă este impactul asupra comunităților locale și asupra mediului local. Acest impact nu totdeauna este unul echilibrat. Va trebui să găsim o metodă viabilă de a merge înainte, de a combina progresul economic și păstrarea locurilor de muncă a schimburilor comerciale, fără a scăpa din vedere considerentele de ordin social și de mediu. Probabil o cale înainte ar fi uh, Eh, schema de certificare pe care o avem în prezent, <clears throat> consider că eh, avem o experiență considerabilă. Dacă ne gândim la dosarul cu minerale din zona de conflict, eh, atunci când e vorba de a, de a lua în calcul dezvoltarea și celelalte imperative și, de asemenea, obiectivele noastre ca bloc economic și comercial. Deci, dacă găsim un echilibru adecvat, suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc pentru cele făcute și sunt pe deplin deschis să cooperăm la redactarea acestui aviz. Mulțumim foarte mult! Domnul Țariu, mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Kamal, raportor din umbră pentru ECR, dar care nu poate fi prezent astăzi. După cum știți, este raportor și pentru acordul UE Malaezia. <clears throat> De aceea, Dânsul a urmărit cu mare atenție dezbaterea privind uleiul de palmier, fără a scăpa din vedere problemele de mediu și de încălcarea drepturilor omului asociate cu acest produs. Opiniile sale vizează producția durabilă în sector, Dânsul a analizat uh, concluziile mesei rotunde pe această temă și a spus că sprijină scopurile și obiectivele anunțate acolo, însă există o serie de obstacole în calea dezvoltării durabile a exploatării uleiului de palmier, Trei elemente ar fi de subliniat în acest sens. Odată, da, s-au făcut progrese în materie de volume și de variabilitate a certificării acestor produse. Lucrurile nu stau la fel pentru produsele derivate, încă e mult de făcut pentru produsele derivate, mai ales cele utilizate în sectorul nealimentar. E vorba de produse care se regăsesc în produse finite și care nu fac deocamdată obiectul unei certificări. Sunt de asemenea probleme de etichetare atunci când e vorba de anumite ingrediente și asta duce la discrepanțe la nivelul lanțului de aprovizionare. Apoi, ideea de a crea lanțuri de aprovizionare separate pentru a evita contaminările, dar acest demers nu a permis dezvoltarea suficientor lanțuri de aprovizionare cu excluderea produselor necertificate. În final, trebuie să se facă mai multe pentru a-i lua în calcul și pe micii jucători din acest lanț de aprovizionare. De exemplu, procedura de certificare ISPO pentru mulți mici producători, costurile aferente sunt un obstacol serios care practic îi scoate de pe piață. În concluzie, câteva cuvinte privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și Malezia. Discuțiile de acest gen ne arată că acest proces trebuie să fie reluat. Am vrea să existe un capitol în acest acord privind dezvoltarea durabilă și exploatarea durabilă a resurselor pentru a ne asigura că schimburile comerciale nu duc la distrugerea zonelor protejate și oferă un standard de practică ce poate fi emulat pe viitor. Atât din partea domnului Kamal. Mulțumim, domnul Schuster. Mulțumesc foarte mult. Dat fiind faptul că raportarea noastră din umbră nu poate fi prezentă, m-a rugat să vă citesc uh, punctul ei de vedere. Stimați uh, colegi, stimate domnule președinte, uleiul de palmier se găsește în multe produse alimentare și cosmetice. Este o sursă pentru devenit pentru corporațiile multilaterale care distruge viața întreprinderilor mici. Despădurirea și pierderea de biodiversitate sunt uh, consecința consumului nostru de ulei de palmier. La 66 de milioane de tone anual, uh, uleiul de palmier este cel mai uh, produs ulei vegetal din lume. În Asia de Sud-Est și în America Latină se uh, despăduresc uh, arii extinse, degajând astfel mult dioxid de carbon în atmosferă. Am s-a depășit astfel emisiile uh, de dioxid de carbon din America în acest sens. Încălcarea drepturilor omului munca forțată la nivelul uh, minorilor sunt aspecte curente pe plantațiile de ulei de palmier. Ce trebuie să facem pentru abordarea acestor probleme? Trebuie să facem eforturi pentru acorduri internaționale cu aceste țări care să includă capitole de dezvoltare durabilă, care să se concentreze asupra drepturilor omului, mediului și a biodiversității. În plus, trebuie să uh, Uh, solicităm măsuri puternice și sustenabile pentru a depăși aceste aspecte negative. Trebuie să combatem exploatarea lucrătorilor și a copiilor. Trebuie să împingem companiile să promoveze standarde înalte de mediu și sociale pe întregul lanț de furnizare, pentru ca uleiul de plant- palmier să fie produs și recoltat într-o manieră mai sustenabilă și responsabilă. Toate etapele de pe lanțul de furnizare trebuie să se angajeze la un comerț mai și o producție mai durabilă și de asemenea trebuie create condiții mai echitabile pentru fermieri și să combate mai aprig această exploatare a copiilor. Mulțumesc acum doamna Șanțova. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportoarei pentru introducere și pentru gândurile preliminare pe marginea unui dosar care este sensibil și din punct de vedere politic cu creșterea producției de ulei de palmier s-a ajuns la o distrugere masivă a pădurilor tropicale. Dacă acum 30 de ani erau 1500 de hectare, astăzi avem de-a face cu o suprafață de 100 de ori mai mare. Deci, practic, de două ori suprafața țării mele, a Republicii Cehe. Distrugerea pădurilor tropicale a, are consecințe negative în lupta noastră de a combate schimbările climatice și creșterea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, se ajunge la o degradare a mediului. De asemenea, se poluează apele în aceste zone care se produce ulei de palmier, afectând atât oamenii cât și animalele. Ținând cont de toate aceste lucruri, cred că trebuie să le explicăm clar partenerilor noștri comerciali care sunt preocupați preocupările noastre în ceea ce privește folosirea extinsă a uleiului de palmier în produse alimentare și nealimentare. Asta nu înseamnă că producția ar trebui oprită de tot, dar producția ar trebui să fie mai responsabilă și mai bine controlată. Ar trebui utilizat pe scară largă certificatele de producție durabilă a uleiului de palmier. Ar fi o manieră de a aborda această problemă. De asemenea, trebuie să avem în vedere cum anume am putea informa mai bine consumatorii cu privire la utilizarea uleiului de palmier. În ansamblu, aștept cu interes uh, proiectul de aviz al raportoarei și uh, dezbaterea în continuare cu ceilalți colegi. Mulțumesc foarte mult! Din partea GUE, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Nici raportorul nostru din umbră nu este prezent, dânsa m-a rugat de asemenea să-i citesc poziția pe această temă importantă. În mare împărtășim linia exprimată de domnul raportor în abordarea problemelor producției de palmieri și a despăduririlor în ziua de astăzi uh, este unul din elementele cheie pentru uh, tăierea pădurilor uh, tropicale. Doar Indonezia și Malaezia produc mai mult de 85% din uleiul de palmier și acest lucru este principala cauză a despăduririlor pădurilor tropicale, asta în conformitate cu un studiu Greenpeace. Comerțul cu ulei de palmier este și la originea celor mai aprige dispute în ceea ce privește proprietatea asupra unor uh, terenuri, asta în detrimentul micilor fermieri. Este o problemă majoră pe care aș dori să o subliniez. Industria producătoare de ulei de uh, palmier uh, este asociată și cu încălcarea drepturilor omului și a copiilor. Se estimează că circa 3,7 milioane de persoane se confruntă cu abuzuri uh, în uh, <clears throat> producția de ulei de palmier, fiind vorba și de copii aici. Chiar dacă aceste Um, acorduri duc la o mai bună cooperare internațională, ele duc simultan și la distrugerea vieții micilor palmieri. Ce s-a făcut până acum de către multinaționale pe o bază voluntară nu este suficient pentru a atinge obiectivele a opririi despăduririlor și a opririi colaborării cu acei furnizori care exploatează comunitățile locale. De pildă, uh, recomandările exprimate de masa rotundă pentru comerțul cu ulei de palmier nu sunt aplicate în mod corespunzător și încălcările nu sunt pedepsite. De aceea am dorit să uh, solicităm o consolidare a criteriilor de certificare, mai ales la nivelul implementării și să solicităm uh, Comisiei să se implice în elaborarea unor scheme de certificare la nivel global cei care participă în astfel de scheme voluntare se cifrează la circa 1000 de firme medii și avem nevoie așadar de ambiții comune și pentru corporațiile mai mari, așa cum facem și în cazul mineralelor de conflict, pentru a obține un cadru de reglementări clar astfel încât să ne asigurăm că întregul lanț de furnizare se comportă corespunzător. Important este să dezvoltăm și acorduri de liber schimb complementare care să se bazeze de acorduri de parteneriat și să urmăm și exemplul regulamentului în ceea ce privește recoltele de recolta de lemn și utilizarea acestuia. De asemenea, importurile trebuie scăzute pentru că acestea se leagă direct de despădurire și nu reflectă costurile aferente despăduririlor sau pierderilor suprafețelor de pădure. Ca și consumatori avem șansa să analizăm produsele anal vândute în supermarketuri și să verificăm care este conținutul lor folosind uh, tehnologii moderne. Deci fiecare consumator poate contribui la reducerea consumului de ulei de palmier. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul comisiei, domnul Stilska. Dacă îmi permiteți, aș dori și să îl rog pe colegul meu, domnul Bezel, din partea DigiTrade, să intervină primul, după care eu voi face câteva completări. Mulțumesc și bună ziua tuturor! Dacă avem în vedere măsuri în ceea ce privește uleiul de palmier, trebuie spus că Comisia este conștientă de legăturile între cultivarea uleiului de palmier și despăduriri. Și în acest sens este important să amintim principiul nediscriminării. Sigur că mm, uleiul de palmier uh, este cauza despădurilor în anumite părți ale lumii, alte produse în alte părți ale lumii. Și atunci se pune, sigur, legitim întrebarea de ce ne concentrăm asupra acestui produs și nu și asupra altora. De asemenea, trebuie să avem și formulări foarte clare pentru că producția sustenabilă de ulei de palmier poate însemna lucruri diferite pentru diferite persoane. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra aspectului utilizării precedente a acelor terenuri. Faptul că Înainte erau păduri tropicale, dar acest lucru nu derivă în mod automat din terminologia folosită de producție sustenabilă de uh, palmieri. Deci sunt lucruri care trebuie avute în vedere în redactarea unui astfel de aviz. În ceea ce privește biocombustibili, v-aș invita să verificați directiva cu privire la energiile regenerabile și recomandările de acolo. Atunci când se folosește uleiul de palmier pentru biodiesel, trebuie îndeplinite anumite criterii, ca de pildă evitarea cultivării pe zone recent despădurite. Cred că e de asemenea important să ținem cont și de multele inițiative voluntare care sunt în curs, de pildă formul pentru bunuri de consum, unde s-au luat angajamente pentru uh, o despădurere zero pe lanțurile de furnizare până în 2020 de asemenea și orientări uh, ale OECD în ceea ce privește angajamente voluntare în furnizarea uh, de produse obținute într-o manieră responsabilă. În ceea ce privește Malaezia și uh, Indonezia, discuțiile în curs sunt relevante Evident că încercăm să includem și capitole de dezvoltare durabilă în acordurile cu aceste țări. Am discutat cu Indonezia pentru a vedea în ce măsură chestiunile care se leagă de uleiul de palmier, dar și în manieră mai generală de conservarea biodiversității și a respectării dreptului muncii pot fi incluse în acest acord. Dar știți că suntem într-un stadiu destul de preliminar al acestor negocieri. Și dacă îmi permite să mai adaug și eu două chestiuni, în primul rând, în ceea ce privește despăduririle. Unii dintre dumneavoastră s-au referit pe bună dreptate la activitatea pe care am desfășurat-o în ultimii 10-12 ani, sub egida FLEGD, și cred că cu eforturi masive am reușit să fim din ce în ce mai uh, eficienți în ceea ce privește abordarea problemei tăierilor de pădure pentru utilizarea lemnului, care este o categorie uh, specială în cadrul uh, despăduririlor ca și capitol în sine. Comisia a elaborat un plan de acțiune în ceea ce privește despăduririle și în contextul acestuia am lansat recent un stadiu independent pentru a ține cont de uh, opțiunile pe care le avem la dispoziție pentru oprirea despăduririlor și a degradării pădurilor și așteptăm ca acest studiu să fie gata în 2017 și sperăm că va uh, constitui o bună contribuție în această dezbatere. Acum, în mod specific, în ceea ce privește uleiul de palmier, mulți dintre dumneavoastră ați menționat aspectele negative care de regulă sunt asociate producției de ulei de palmier. Sigur, se impune să spunem că e vorba și de o industrie mare, deci mare sunt multe interese economice aferente și fiind o sursă de venit uh, pentru țările în cauză, mm, este o mm, chestiune importantă. Sigur că recunoaștem toate aspectele negative care țin de mediu, aferente producției de ulei de palmier. Și ce vom face este să lansăm foarte curând un studiu specific asupra efectelor de mediu a cultivării uleiului de palmier, care va include și uh, standardele de producție sustenabilă existente în prezent. Un studiu care ne va ajuta să vedem ce putem face în privința uleiului de palmier și a temei mai generale a despăduririlor în următoarele luni. Uh, am vrut să vă informez cu privire la aceste două chestiuni. Mulțumesc. Mulțumesc și acum raportoarea noastră. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor. Cred că suntem pe calea cea bună. Ne vom continua lucrările și sper că vom putea în final să avem un aviz uh, împărtășit de toată lumea. Dankeschön. Mulțumesc. Raportul, avizul dumneavoastră, de fapt, îl vom rediscuta pe 5 decembrie. Mulțumesc, închei acum acest punct de pe ordinea de zi și vă propun să trecem la punctul 9, o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică. Este vorba de un aviz pentru comisiile AFET și ENVI, care revizează un raport pe marginea unei comunicări a Comisiei. Are și multe implicații pentru comerț, de aceea ne revine și nouă misiunea de a elabora un aviz și am să dau imediat cuvântul raportorului nostru, David Martin. Thank you very much, Chairman. Um, as colleagues will... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știu și colegii, regiunea Arctică acoperă opt state oficiale, inclusiv trei state membre ale Uniunii Europene, Danemarca, în calitatea sa mm, de țara de care aparține Groenlanda. Apoi știm că schimbările climatice amenință speciile sălbatice din regiunea arctică, dar în același timp se creează oportunități pentru investiții și activități economică. Topirea calotei de gheață va permite exploatarea resurselor, crearea unor um, rute maritime noi, și, în general, crearea de noi infrastructuri uh, de transport și um, de activități de turism. De aceea, zona arctică a devenit una de importanță strategică, mai ales că noi uh, surse de energie, nu doar pentru Europa, dar și pentru Asia, China, Japonia, uh, Corea, India, toate um, acestea au un salut de observator în Consiliul privind regiunea arctică. În acest aviz am încercat Însă mă axez, așa cum trebuie să facem noi în cadrul noastră aici, doar pe chestiunile comerciale și vreau să subliniez în primul rând că fiecare activitate economică va trebui să se facă în mod sustenabil cu respectarea deplină a autorităților, a comunităților autohtone. Apoi, importanța acordurilor de mm, liber schimb și a capitolelor lor legate de dezvoltare durabilă este esențială pentru a avea um, o exploatare durabilă a produselor um, din pescării și a produselor forestiere, de exemplu. Avem uh, exemple cum ar fi um, uh, CETA și uh, acordul CE cu Norvegia. Apoi o chestiune de interes personal pentru mine, interdicția privind produsele din focă care, pe care a pus-o în vigoare acest uh, Uh, Parlament uh, și care este în conformitate cu normele OMC n-ar trebui să fie pusă sub uh, semnul îndoielii. Trebuie să ne gândim la măsurile luate de Statele Unite și de Rusia pentru conservarea um, speciilor sălbatice din zona arctică, pentru că focile sunt esențiale pentru ecosistemul de acolo. Vreau să înaintez o serie de amendamente pe care nu le-am putut include în avizul inițial un amendament pentru uh, norme de răspundere a corporațiilor, răspundere socială. Aceasta se poate face în colaborare cu Consiliul Economic al uh, zonei arctice, apoi cooperare în domeniul uh, instrumentelor financiare pentru a dezvolta facilități, cum ar fi căi ferate și o să mai vin și un, un amendament reamintind rolul Organizației Internaționale Maritime în stabilirea de uh, standarde pentru transportul maritim și um, uh, cerințele obligatorii care urmează să intre în vigoare în, pentru navele care operează în zona arctică. Și apoi încă un lucru, um, Uniunea acord de sprijin financiar pentru Groenlanda pentru a asigura uh, pescării uh, durabile în apele din jurul Groenlandei. Deci sunt esențiale pentru noi aceste aspecte în uh, exploatarea resurselor Arcticului. Eu am să mă concentrez pe rolul nostru aici și mă opresc aici. Vă mulțumim foarte mult. Cred că pe bună dreptate pentru că altfel o să intrăm în conflicte cu alte comite, comitete. Acum aș dori să-i dau uh, cuvântul uh, raportoarea noastră din umbră, doamna Cnine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru, David Martin, pentru proiectul de documente care ni l-a furnizat și pentru sugestiile făcute. Sunt uh, câteva puncte pe care aș vrea să le adaug. Aș începe cu proiectul de raport privind politica Uniunii Europene integrată pentru regiunea Arcticului. Cred că este important să menționăm că Urmează um, președinția Finlandei în Consiliul Arcticului în 2017 și cred că acesta reprezintă o ocazie grozavă pentru Uniunea Europeană în elaborarea politicii sale pentru zona arctică. De asemenea, am avut reuniunea de pe 30 octombrie um, între Canada și Uniunea Europeană și acestea au căzut de acord să lucreze în strânsă cooperare cu Consiliul Arcticului și uh, trebuie uh, să așteptăm o, o hotărâre din partea acestui Consiliu să acrediteze pe deplin Uniunea Europeană ca observator. Acest lucru a fost menționat în declarația comună. Acum, referitor la avizul INTA cu privire la acest raport, cred că trebuie să subliniem importanța politicii comerciale a Uniunii Europene ca instrument pentru promovarea dezvoltării durabile și a obiectivelor de mediu și a angajamentelor fixate, datorită includerii în um, câteva acorduri de liber schimb um, recent încheiate, cum ar fi CETA. De asemenea, uh, vreau să salut crearea unor rute maritime noi pentru că ar Um, contura dimensiunea comercială a regiunii arctice și cred că trebuie să salutăm capitolele din um, CETA în ceea ce privește serviciile internaționale maritime și cele legate de achizițiile publice. O să vin cu un amendament în acest sens. O să spun că participarea uh, companiilor europene pe piața de achiziții publice uh, canadiană va avea un impact pozitiv asupra um, sistemului Uh, naval uh, din zona Arcticii. Referitor la un alt amendament al meu, trebuie să subliniem că Uniunea Europeană și Canada și-au reafirmat angajamentele de consolidare a cooperărilor în zona arctică la declarația comună de la summitul Canada-Uniunea Europeană. Deci trebuie să menționăm această declarație comună. Și în sfârșit, în alineatul 5, am putea să adăugăm că noi considerăm că includerea unor astfel de dispoziții va deveni o parte integrantă din orice acord de liber schimb pe care va încheia în viitor Uniunea Europeană cu partenerii săi din zona Arctică care nu fac parte din Europeană. Deci, la momentul uh, respectiv, la momentul oportun, o să înaintez aceste amendamente. Vă mulțumesc încă o dată pentru proiectul de document. Domnul președinte, vă mulțumim. Acum, um, reprezentantul um, ECR, domnul Zahradil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că Uniunea Europeană s-a implicat activ în regiunea arctică um, și la nivel de politici. Sunt importante dimensiunea de pescuit, uh, um, de cercetare, de exploatarea resurselor. De aceea este nevoie de acest aviz. Vreau să menționez câteva puncte. 1. pot să fiu de acord cu domnul raportor când subliniază oportunitățile de dezvoltare economică pentru regiune și perspectivele de investiții, mai ales prin potențiala exploatare a resurselor energetice, petrol și gaze. Poate trebuie să adăugăm că nu e o sarcină ușoară și trebuie să ținem cont de infrastructura limitată, de restricții sezoniere, de condiții de vreme extremă și de anumite cerințe um, tehnice și de alte constrângeri. Apoi, raportorul la punctul 7 se referă la acordul de liber schimb între Islanda și China. Și acesta ar trebui să ne preocupe. Știm că interesele Chinei sunt din ce mai mari în această regiune. De aceea, un acord între Islanda și China poate fi văzut ca o primă etapă prin care Beijingul capătă un acces mai bun la rutele maritime din Arctică și la resursele naturale ale acestei zone, deci din interesul nostru să monitorizăm aceste evoluții. Și, în sfârșit, de fapt, în al treilea rând, Rusia o altă putere importantă care ocupă aproape jumătate din zona arctică. Știm cum sunt relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia în prezent, aproape înghețate. Nu avem niciun acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Rusia, așa că posibilitățile noastre de a monitoriza și de a le influența activitățile în regiune sunt limitate. Însă, zona arctică este unul, una dintre, uh, unul dintre terenurile care au mai rămas încă și cumva perspectiva e încă deschisă, a trebuit să folosim această ocazie pentru a monitoriza evoluțiile și pentru a folosi posibilitatea de a influența măcar într-o oarecare măsură Rusia activitățile sale în această regiune. Atât deocamdată, salut proiectul de aviz și aștept cu interes să lucrez împreună cu raportorul ca să ducem lucrurile la bun sfârșit. Mulțumesc! That and... Mulțumim! Helmut Scholz. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc raportorului și sunt de acord că cu toții considerăm că este vorba de un aviz, raport, aviz important. De aceea aș dori să reiau câteva observații pe marginea acestui raport și cu siguranță vom avea și noi amendamente și anume trebuie să ținem cont de faptul că în martie 2016 am înregistrat un nou record negativ în ceea ce privește suprafața de gheață în Antarctica pe timpul iernii. Și de aceea, cred că tot ce discutăm acum sub aspectul comerțului trebuie totuși să fie încadrat și sub ecida schimbărilor climatice și ca perspectivă centrală sau ca o provocare centrală și pentru zona arctică. Aș dori să mulțumesc Direcției Generale pentru Cercetare a Parlamentului, care a reușit să elaboreze un studiu care să țină cont de toate complexitățile aferente comisiilor FETENVI și INTA care se ocupă de acest raport. Dacă ne uităm la pagina 29, prioritățile din strategiile naționale pentru zona arctică sunt uh, prezentate și aș dori să um, mă refer uh, doar la trei dintre acestea. În primul rând, Danemarca, insulele Feroe și Groenlanda consideră că este absolut necesar să uh, se reconstituie respectul pentru climă și mediul arctic. De asemenea, și Suedia formulează acest lucru ca prioritate și în dezvoltările relațiilor, dezvoltarea relațiilor economice. De asemenea, environment and conserving its natural resources. Se vorbește și de conservarea resurselor naturale, uh, care ar trebui să constituie o prioritate. Deci, uh, aproape toate țările implicate uh, pledează pentru uh, o conștientizare a problemelor de climă și de mediu și atunci când se discută despre alte probleme. De aceea, GUE susține o asemenea abordare în politica UE atunci când este vorba despre zona arctică. Pentru că zona Arcticii trebuie considerat ca, un, uh, ca o zonă unică în lume. Deci avem nevoie de o abordare mult mai ambițioasă decât uh, cea pe care ne propune Comisia și în alta reprezentantă în momentul de față. De asemenea, cred că trebuie să fim de acord că dacă s-ar întâmpla în zona arctică un accident cu petrol, pagubele ar fi ireparabile. De aceea, noi considerăm că ar trebui să urmăm exemplul acordului pentru Antarctica, unde s-a convenit uh, acum câteva săptămâni uh, cel mai mare acord de protecție a naturii. Și ar trebui de asemenea să renunțăm la toate demersurile care au de a face cu găsirea de petrol și gaze în această zonă. De asemenea și pescuitul în Marea Arctică ar trebui interzis ar trebui să constituim o zonă de protecție în care exploatarea resurselor fosile să fie interzisă și de asemenea să existe o interdicție a tranzitării petrolierelor pe acolo. O îmbunătățirea relațiilor comerciale cu țările din zona arctică ar trebui să se distanțeze de la o exploatare a resurselor fosile din acea zonă. Ar trebui găsite alte uh, modalități pentru îmbunătățirea colaborării. Mulțumesc foarte mult, domnule Tacula. Vreți să vă alăturați nou? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Se pare că sunt uh, niște invitați finlandezi în uh, sală, așa că am să vorbesc în finlandeză. Asta, koska tulen arc. Vreau să salut uh, faptul că nu avem un aviz în acest domeniu. Vin din um, regiunea apropiată acestei zone, din Laponia, Finlanda. Deci subiectul este foarte important salut această inițiativă de a avea o politică arctică. Se poate spune că provocările mm, au fost destul de însemnate în trecut și vor fi la fel și în viitor. Deci trebuie să fim atenți. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană, Finlanda, Suedia și Danemarca sunt statele care sunt direct implicate în această regiune, pentru că au o conexiune directă cu regiunea. Deci trebuie să ținem cont de dimensiunea nordică și de regiunea arctică. Și trebuie să ținem cont și de caracterul vulnerabil al zonei, având în vedere amenințele asupra mediului și cred că acest lucru se reflectă și în propunerea uh, comisiei uh, care face referire la aspectele vulnerabile ale mediului și la schimbările climatice. Deci trebuie să avem o, o implicare durabilă în această regiune. Pentru ca uh, investițiile și creșterea economică să se facă într-o manieră durabilă trebuie să ținem cont și de implicarea Rusiei. Cumva sancțiunile la adresa Rusiei au um, lăsat departe, deoparte cumva acest stat. Trebuie însă să nu uităm că trebuie să fim implicați și că ne trebuie totuși un parteneriat cu Rusia. Este o regiune importantă din punct de vedere uh, politic. Um, vrem să avem o cooperare bună cu Rusia, pentru că aceasta ar prezenta avantaje de ambele părți. Așa că, domnule președinte, domnul David Martin este raportorul nostru pentru acest uh, raport. Știu că nu le cunoaște foarte bine această regiune și că va redacta un raport foarte echilibrat pentru această parte foarte frumoasă și foarte vulnerabilă. pentru ca în această regiune să existe un echilibru și uh, soluții economice sustenabile. Deci, acestea sunt considerentele pentru care salut acest raport. Atât, mulțumesc. Thanks a lot. And now we'll give... Vă mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul SAE-ului. Domnul Peterson. Sunt consilier uh, principal la Serviciul de Acțiune Externă. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul foarte pe scurt. Am uh, venit cu o comunicare în scris uh, în aprilie Știți foarte bine că aceasta încearcă tocmai să echilibreze aceste aspecte pe care le-ați menționat, toți vorbitorii din această comisie, precum și în altele din acest Parlament. Schimbările climatice reprezintă un punct de presiune important, se fac uh, eforturi uh, atât pentru preîntâmpinarea acestora și pentru atenuarea efectelor, apoi um, trebuie să consolidăm efectele pentru protejarea mediului, dar trebuie să ținem uh, concede un uh, punct pe care l-a menționat în dintre Există locuitori în această regiune. Este foarte vastă și puțini oameni de acolo uh, și care ne vin să ne, spun, să ne spună că trebuie să se păstreze această regiune. Um, sunt diferențe între diferite tipuri de regiune arctică, unde există mai mulți locuitori și cumva regiunea mai extremă, unde sunt foarte puțini care locuiesc. Deci trebuie să ne gândim la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni și la preîntâmpinarea efectelor negative. Ce părere generală avem noi este că acest uh, aviz este foarte util. Înțeleg că încă mai sunt amendamente care urmează, chiar și de la raportor. Probabil că știți că noi urmărim uh, și activitățile de la um, alte comisii pentru pescuit, pentru agricultură și pentru o relație extreme. Trebuie să ținem cont de asemenea, așa cum spunea și dumneavoastră, că există și alți parteneri în această um, regiune. Asupra unora avem oarecare influență, asupra altora mai puțin. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, cu semnalele pe care le trimitem, având în vedere situația generală. Dar, așa cum am spus în comunicarea comună, ne implicăm cu toate statele din regiune care și cu statele care sunt interesate de regiunea asta și la nivel regional, cu locuitorii, cu societatea civilă, cu mediul de afaceri și sperăm să avem o abordare echilibrată. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru interesul pentru această activitate. E foarte important să continuăm. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Comisia. Am o... Helmut, te rog. Am o întrebare pentru comisie. Dacă am înțeles bine, Cred că ar trebui să avem o abordare uh, prudentă în aceste provocări. Trebuie să acționăm pentru că timpul nu ne ajută. Trebuie să ne gândim la abordarea noastră foarte bună. Acesta să fie mesajul nostru al Parlamentului și al Comisiei noastre. Să fim mai curajoși. Möchte der Auswärtige Dienst darauf antworten? Sind Sie zu vorsichtig? Dorește Serviciul de Acțiune Externă să um, răspundă? Sunteți prea prudenți în loc să fiți curajoși? Be confronted with this. Cred că ne vom confrunta cu această întrebare în multe contexte. Știu că Parlamentul acesta a venit cu un aviz în 2008, făcând apel la un tratat privind zona arctică. Nu prea a avut succes în rândul statelor arctice, după cum știți. Încercăm prin această comunicare să trimitem un mesaj că suntem gata să ne implicăm în diferite modalități constructive, însă această comunicare comună în sine nu va rezolva sau va complica problema articolului, ci celelalte tipuri de legislație vor aduce o diferență. Interacțiunea pe care o să avem cu statele și cu celelalte părți implicate. E clar că spiritul acestei comunicări e acela de a încerca să găsească un uh, echilibru, dar uh, acesta nu reprezintă un catalog de legislație, ci un uh, impuls politic. Pot de asemenea să vă spun că reacția comunității arctice a fost în general foarte bună. Am văzut că Uniunea Europeană este interesată de, de Consiliul um, articolului că se implică prin colaborare cu statele și cu regiunile și știți că la nivelul comisiei sunt um, direcții generale care sunt implicate în negocierile privind um, schimbările climatice care au um, promovat schimbări la protocolul de la Montreal care au fost uh, adoptate recent la Kigali și deci sunt multe um, astfel de aspecte care se regăsesc în spiritul acestei comunicări. Trebuie să ne mai gândim că sunt și evoluții uh, economice care sunt în curs. Acestea depind de statele arctice, dar dacă vrem să le influențăm, trebuie să lucrăm cu acestea, așa spunea și um, eurodeputatul din Finlanda. Dacă vrem să avem o influență, nu putem să ne închidem la noi în birou să nu vorbim cu nimeni. Deci, um, apreciez foarte mult um, argumentul exprimat de domnul Scholz și așteptăm cu interes um, să vedem cum va arăta rezoluția completă a acestui uh, Parlament. Mulțumim și acum domnul raportor, David Martin. Cred că am o poziție apropiată cu cea a SAE-ului. Da, e clar că ne trebuie o abordare cuprinzătoare. Uh, e un subiect delicat și vreți o politică robustă, dar trebuie să fim sinceri, să spunem în primul rând că problemele de schimbări climatice cu care se confruntă zona arctică nu sunt cauzate de această zonă. Această zonă este o victimă, alții cauzează problemele. Apoi este un ecosistem fragil, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-l proteja și pentru a-l conserva așa spuneau și Hanotacula și SAE-ul, sunt oameni care trăiesc acolo și aceștia nu vor să fie parte dintr-un cocon, vor să facă parte din lumea largă. Și, pe de altă parte, doar de curând am primit acreditare la Consiliul Arcticului. Rusia reprezintă un actor principal acolo, la fel și Canada. Influența noastră e limitată, așa că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face. Și aici, unele dintre sugestiile făcute sunt foarte utile. Doamna Andruchen ne-a spus că președinția utilă este, președinția finlandeză e foarte utilă, apoi um, cooperarea cu Canada prin CETA poate să fie și foarte utilă și, de asemenea, organizațiile internaționale pe care le menționa colega noastră, de exemplu, Organizația Maritimă Internațională, un, E bine, toate acestea pot fi folosite pentru a promova standarde ridicate în cazul de față pentru rute maritime, dar alte organizații pentru alte aspecte legate de conservarea articului. Apoi, o chestiune care vine cumva în, în contradicție cu sea ul este că o veste bună pe care o avem legată de Rusia mi se, se pare că Rusia încă cooperează pe deplin în Consiliul Articului și că relația în acel organism uh, este foarte bună, deci trebuie să încercăm să continuăm acest uh, curs, indiferent ce se întâmplă în alte domenii. Și, sigur, Hermel are dreptate, este un ecosistem fragil pe care trebuie să-l conservăm într-o manieră rezonabilă și constructivă pentru că această zonă nu este chiar așa de largă cum am vrea noi să o credem. Vă mulțumim foarte mult. 2008, it was not... În ceea ce privește rezoluția din 2008, n-a fost foarte precis această cerere pentru un acord. Se vorbea doar de posibilitatea unei astfel de abordări. Oricum, continuăm exercițiul Termenul de depunere a amendamentelor 14 noiembrie, mai precis lunea viitoare, la amiază, la 12. Votăm în comisie în 5 decembrie. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la punctul 10. Prezentarea unui studiu privind uh, politica comercială a UE și comerțul cu specii sălbatice, doamna Rosalind Duffy, profesor de politici internaționale la Universitatea Sheffield. Textul prezentării este disponibil pe rețeaua noastră internă web. Vă aduceți aminte că am avut un atelier de lucru pe această temă cu câteva săptămâni în urmă. Vom uh, continua cu raportul uh, McLaughlin, însă deocamdată vă dăm cuvântul, doamna profesor, 10 minute aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați invitat. Am o serie de planșe pe care aș dori să vi le prezint și care reflectă dimensiunile legale, dimensiunea legală și a ilegală a comerțului cu specii sălbatice vedem o dată că Uniunea Europeană înregistrează volume semnificative de comerț cu specii sălbatice, legal și ilegal în același timp. Valoarea este de 641 de milioane de euro în 2014. Acestea sunt cele mai recente date pe care le avem. Nu se uh, iau în calcul aici uh, produse în caviar, pentru că suma ar crește considerabil dacă le-am include și pe acestea vedem și distribuția acestor produse comercializate legal sau ilegal pe teritoriul Uniunii Europene. Domină produsele medicinale, în principal extracte de plante, dar avem și mamifere, reptile, reptile vii, 3%, aici e vorba de animale de companie, caviar, plante vii, nevertebrate și așa mai departe. E foarte greu să aloci o valoare globală, e greu să faci diferența între volumul legal și cel ilegal, pentru că adesea aceste tranzacții sunt uh, extrem de apropiate și de asemenea poate fluctua foarte mult și cererea și oferta. Dar dacă pornim de la Eh, datele din EU Twix, eh, rețeaua de schimb de informații europeană pe această temă, putem identifica principalele rute de intrare pe teritoriul UE și linia punctată marchează reexportarea acestor produse legale sau ilegale către Asia în principal. Avem patru rute importante dinspre Africa spre puncte de intrare importante din Europa, mai ales în sudul Europei. Există și trafic costier, comerț cu păsări, mai ales în partea de est, ce favorizează creșterea acestor tranzacții comerciale. Ehm, oamenii mai bogați, nu neapărat în țări bogate, dar oamenii bogați au început să se obișnuiască cu un stil de viață care presupune o cerere mare de produse ehm, de acest gen, de la pielărie, la produse similare. Asta crește cererea de materie primă în industria modei, dar de asemenea crește cererea și când e vorba de produse medicinale. Apoi, dacă ne uităm la caviar, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit sunt princi- printre principalii importatori de caviar toate speciile de sturioni sunt listate și s-a cerut un sistem de etichetare. Acestea se regăsesc în CITES și în cazul sturionului și a sturionului cu nasul scurt, în CITES le găsim la apendicele 1, ceea ce înseamnă interdicție totală, pe când celelalte specii de la apendicele 2 permit un control juridic și o comercializare monitorizată. Deci e vorba de specii care sunt comercializate pe baza unor certificate eliberate de autoritățile naționale. Există și situații în care caviarul poate fi etichetat eronat și atunci caviarul importat legal e amestecat și vândut ca atare cu cel importat ilegal. E tentant să arăți cu degetul către un stat sau altul, însă în realitate toate țările membre pot să-și îmbunătățească prestația în acest sens. Uniunea Europeană este un exportator și importator major și o zonă de tranzit pentru comerțul ilicit cu specii sălbatice. Europolul a identificat Franța, Belgia și Regatul Unit și, de asemenea, Olanda ca Germania ca rute de tranzit extrem de comune, însă e greu de determinat fenomenul în realitatea sa, pentru că uh, Datele existente nu reflectă pe deplin situația reală. Uneori datele uh, ne arată pur și simplu că acolo autoritățile își fac mai bine meseria, atâta tot. Autoritățile trebuie să-și asume un rol important. Uniunea Europeană a devenit recent membru CITES în 2015, a participat la COP17 în septembrie acestui an și pentru prima dată toate cele 20 de propuneri ale Uniunii Europene au fost acceptate de CITES. Deci, iată niște realizări pe care, pe baza cărora se poate merge mai departe. Apoi, în ceea ce privește comerțul, instrumentele comerciale pot fi folosite pentru a stimula un comerț durabil și legal și, de asemenea, pentru a combate traficul. Însă, aș spune că un astfel de demers nu poate avea succes dacă ne bazăm doar pe politici comerciale. Nu, acestea, acestea trebuie să fie folosite în conjuncție cu o serie de alte metode, mai ales cele vizând motivația principală a traficului ilegal. Trebuie vizate sărăcia, inegalitatea din țările sursă. E nevoie de programe acolo care să elimine corupția, crimă organizată, uh, lipsa forțelor de ordine și lipsa pedepselor substanțiale. În ceea ce privește comerțul licit, sigur, traficul um, beneficiază de, de atenție în principal, însă e important de spus aici că și comerțul licit este o sursă importantă de venit pentru multe dintre comunitățile marginalizate sau sărace la nivel mondial. Planul european de acțiune subliniază nevoia de a aborda aceste probleme acestor comunități sărace în reducerea volumului de trafic ilicit. De exemplu, există programul Aid for Trade, ajutor pentru comerț, Lanțurile valorice mondiale au fost uh, uh, o altă posibilitate utilizată în ultimul timp. S-a spus că vânatul ilegal, braconajul, are ca motivație principală sărăcia din țările de origine și de aceea e nevoie de inițiative care să permită producătorilor locali să obțină beneficii maxime de pe urma produselor obținute și asta contribuie la abordarea, la creșterea importanței acestor abordări bazate pe lanțurile valorice mondiale. Un producător pentru o piele de piton primește doar o fracțiune infimă din ceea ce aduce produsul respectiv pe piața europeană. Valoarea crește doar în momentul în care pielea respectivă este transformată într-un produs de consum. Uniunea Europeană a venit cu o serie de inițiative care permit o ușoară repoziționare a valorii adăugate pe acest lanț de aprovizionare. Un alt instrument ar fi acordurile de liber schimb sau GSP+. Uniunea Europeană are acordurile de liber schimb cu Corea de Sud și urmează să aibă acorduri cu Vietnam și Singapore, negociază în prezent de asemenea unul cu Japonia. În prezent, cu excepția Vietnamului, acestea nu se referă la comerțul cu specii sălbatice, legal sau ilegal. Includerea unor obiective specifice aici ar putea fi o cale de urmat pe viitor. De asemenea, GSP și GSP Plus sunt metode productive de a include uh, elemente vizând comerțul cu specii sălbatice. TTIP ar putea să inspire din TPP cu specificații clare menite a combate traficul cu specii sălbatice și de asemenea să incluzând uh, elemente anticorupție care ar motiva guvernele să pună capăt acestor practici. Provocările principale Deși securitatea globală și relația dintre trafic și crimă organizată și terorismul sunt lucruri care beneficiază de un maxim de atenție, există domenii mai presante, în opinia mea, pe care le-ar putea avea în vedere Uniunea Europeană. Odată în sectorul transporturilor, eh, obligațiile de a evita practicile ilicite în materie de traficul specii sălbatice au fost recunoscute de transportatori, inclusiv dacă vorbim de ONG-uri, există o declarație în acest sens, semnată de China Costco, de Kenya Airways, de ATA, Asociația Internațională a Transportatorilor Navali. Acestea sunt inițiative extrem de utile care ne arată că cei din sector recunosc rolul pe care astfel de demersul poate juca. Și sunt și alte noi inițiative în sectorul transportului. În 2015, USAID a angajat fonduri pentru programul Roots, care este de asemenea sprijinit de ONG-ul numit Traffic. Putem de asemenea spori cooperarea în aceste domenii, din domeniul transporturilor. Dacă ne uităm la Uniunea Vamală sau la uh, zona Schengen, e vorba aici încă o dată de transport și de aplicarea legii, pentru că acest trafic este categoric transfrontalier, vizând mai multe țări, nu doar una. Comerțul electronic, de asemenea, poate aduce mai aproape producătorii de consumatori, însă, din păcate, comerțul electronic este des folosit și pentru trafic ilicit, pentru că riscul de depistare este mai mic, mai ales când se folosesc uh, rețele sociale. Diseminarea datelor și împărțirea datelor este de asemenea importantă Însă ideea principală este să utilizeze mai bine mecanismele existente, cum ar fi baza de date europeană Twix, în loc de a dezvolta alte baze de date noi. Mecanismele existente trebuie folosite în mod mai eficient și apoi reducerea cererii. Asta presupune o abordare societală, holistică, va fi nevoie de ani de zile înainte ca rezultatele să fie identificabile. Știm că a scăzut cererea de filde și în 1989 atât în Europa cât și în America de Nord. Deci astfel de programe minte reduce cererea ar putea să aducă rezultate. În raport se fac o serie de recomandări, nu cred că mai am timp să le citesc foarte repede, însă Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe Punerea în aplicare a angajamentelor existente trebuie să se asigure că platformele existente sunt utilizate mai eficient și că negocierile prezente și viitoare pentru acorduri comerciale vor include o serie de dispoziții privind comerțul cu specii sălbatice. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să sprijine dezvoltarea de capacități și să ofere programe de instruire pentru producători pentru ca a ajuta să obțină un plus de valoare adăugată din produsele lor. Programe ca Aid Blending și Aid for Trade sunt instrumente utile în acest sens și, de asemenea, putem sprijini dezvoltarea comerțului electronic pentru a încuraja comerțul legal și pentru a asigura cooperarea cu acele organizații care combat comerțul ilicit. Și în final, Uniunea Europeană ar putea formula o serie de linii directoare pentru sectorul privat s-ar putea acorda mai multe atribuții, se permită verificarea schimburilor poștale, de exemplu, și Uniunea Europeană ar putea sprijini inițiativele de reducere a cererii ca cea mai eficientă soluție menită a pune capăt acestui comerț ilicit. Vă mulțumesc! Professor Duffy, thanks a lot for this. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest studiu foarte interesant în calitate de raportor pentru TTIP, nu sunt sigur că vom avea șansa să negociem o astfel de, un astfel de capitol în um, acordul TTIP. Poate că nu vor mai fi niciun fel de negociere acum. Mm-hmm. Însă vă mulțumim încă o dată pentru observațiile pertinente din studiul dumneavoastră. Pentru început am să dau cuvântul colegului meu, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru prezentare. Este greu să nu fi de acord cu concluziile acestuia. Permiteți-mi doar câteva clarificări. Exemplul dumneavoastră cu caviarul este o ilustrare a speciilor unde există o uh, interdicție limitată, nu una generală. Există alte specii protejate. Sugerați așadar că aceste interdicții limitate nu funcționează și că ar trebui pe viitor să avem în vedere interdicții complete sau trebuie să găsim o altă manieră să separăm cele două aspecte? În ceea ce privește acordurile de liber schimb, salut călduros faptul că avem un capitol pentru speciile sălbatice în acordul cu Vietnamul. Dar chiar dacă salut prezența unui astfel de capitol, sunt și sceptic uh, vis-a-vis -vis de care va fi uh, Uh, efectul în realitate. Dacă ne uităm și la capitolele de dezvoltare durabilă, acestea nu fac obiectul unor mecanisme de rezolvare a disputelor și mă întreb dacă includerea unor capitole pentru speciile sălbatice în momentul de față uh, ar duce la o schimbare a realităților din teren până la urmă. Haideți să vedem uh, cum putem îmbunătăți uh, capitolul cu Vietnamul, de pildă, să vedem cum putem uh, face ceva în viitor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Personal, nu sunt în favoarea unor interdicții complete de comerț. Acestea au fost eficiente într-o oarecare măsură de, de pildă în cazul uh, fildeșului, nu a avut ca efect uh, reducerea completă a vânătorii în țările de origine. Uh, mai bună este versiunea cu reducerea cererii. În ceea ce privește caviar, o mai bună aplicare și o mai bună etichetare ar fi utile. De pildă, o cantitate mică este pus permisă pentru uz personal și nu trebuie etichetată sau certificată CITES. Și cred că aplicarea este până la urmă cheia uh, și nu neapărat trecerea pe o listă neagră. Înțeleg că TTIP s-ar putea să fie sub semnul întrebării, dar și alte acorduri de liber uh, schimb. Uh, conțin uh, obiective în ceea ce privește speciile sălbatice. Țările partenere trebuie să-și respecte și aceste îndatoriri, dar până la urmă uh, Ideea nu este de a semna anumite acorduri multilaterale, ci de a le aplica, a respecta ce se include într-un acord. Pentru că dacă aceste guvernele semnătare nu pun în aplicare la nivel național aceste prevederi, uh, nu ajungem nicăieri. Mulțumesc foarte mult! Întrebare și din partea mea, în capitolele din aceleuri. Am discutat uh, pe fond în cursul negocierilor cu Vietnamul aceste capitole care țin și de specii sălbatice. Sigur, acum așteptăm uh, Um, efectuarea ultimelor uh, modificări uh, juridice sau alinierea juridică. Considerați că există un fel de uh, clauză mm, de aur ca standard pentru astfel de acorduri de liber schimb. În al doilea rând, uh, poliția de frontieră din uh, porturile noastre, unde credeți că avem exemple bune și unde credeți că se impune să îmbunătățim controlele la frontieră? Mulțumesc! Cred că în ceea ce privește standardul aurului, uh, acordul cu Vietnamul este un punct de plecare. Dar până la urmă totul ține de implementare. În cazul Vietnamului, guvernul național a adoptat acordurile multilaterale în ceea ce privește speciile sălbatice și comerțul cu astfel de produse. De aceea este nevoie de acum de crearea de capacități la nivelul instituțional pentru a putea pune în aplicare aceste clauze. În ceea ce privește controlele la graniță. Eforturile principale probabil trebuie să se concentreze asupra granițelor externe ale Uniunii Europene și să existe și câteva mecanisme odată ce astfel de produse există în Uniunea Europeană pentru a permite și controle suplimentare. Pentru că în cadrul CITES și uh, sunt permite, permise astfel și de, de controle interne atunci când se pune problema unei nerespectări a producției durabile. Poate că se impune un control mai bun în ceea ce privește controlele la nivelul firmelor private uh, poștale prin care se mm, pot tranzacționa astfel de bunuri. Mulțumesc foarte mult! Ajungem astfel la sfârșitul acestui punct. Cred că toată lumea deține o copie a prezentării dumneavoastră, dacă nu este disponibilă și pe pagina noastră de web. Mulțumim încă o dată. Vom urmări în continuare aceste aspecte. În 5 minute urmează reuniunea coordonatorilor. Este o reuniune cu ușile închise. Iar ulterior avem audierea noastră pe tema Zilei Comerțului la ora 14. Deci în 5 minute revenim cu reuniunea coordonatorilor.